Mulțumesc, domnul Salato. Are cuvântul. <clears throat> Chiedo scuză, președinte. Avrei gradito. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Kronberg, poate cu altă ocazie ar fi putut să spună ceva în legătură cu eliberarea uh, ostaticilor iranieni din Irak, mai degrabă decât să facă această declarație pe care a făcut-o astăzi. Doamna președinte, mulțumesc. Mulțumesc. Onorevole... Domnul Suica. Domnul Suica nu este în uh, sală. Prin urmare, aș dori să spun ceva în legătură cu articolul 216 alineatul 4 și să vă informez că nu există niciun fel de solicitare pentru a contesta